consecvent și coerent. Ne gândim și la situația din Orientul Mijlociu și din Europa și de peste tot. Dreptul internațional o afirmă foarte clar. Granițele nu pot fi schimbate cu ajutorul forței militare, un principiu pe care Uniunea Europeană va continua să-l respecte cu fermitate și în continuare această unitate, această claritate și unitate și viziune comună ne ajută să punem situația în mod principial într-o situație cât se poate de dificilă. În aceste momente când mă gândesc la Orientul Mijlociu, da, nu e vorba de o regiune unde se întâmplă ceva, vreun proces de pace. Nu, acest lucru s-a uh, blocat. Și la ce mă gândesc în aceste momente? Nu știu dacă folosesc bine expresia în limba engleză, dar în Italia aș spune uh, să pui un pic uh, piciorul în ușă ca să nu uh, Uh, se închidă de tot această ușă. Nu înseamnă să începi acum neapărat o revoluție, ci să începi pas cu pas, să reîncepi un proces de pace. Astăzi avem nevoie să redobândim uh, consens internațional pe marginea ideii cu cele două state și asta înseamnă că e nevoie de voință politică de ambele părți, dar și la Washington. Pentru partea europeană este foarte clar. Uh, Însă astăzi nu trebuie să permitem un lucru și asta împreună cu partenerii din regiune, cu țările arabe și mă gândesc mai ales la Egipt, care joacă un rol atât de important în uh, Liga Arabă, dar și în uh, Gaza, dar bineînțeles și în relația noastră cu Iordania. Ce trebuie, deci, să nu permitem, să nu permitem ca răutățirea situației să fie atât de mare încât și reversibilă încât să nu se mai poată vreodată discuta despre uh, soluția cu cele două state și uh, să nu mai se permită regândirea acestei soluții sau revenirea la ea în momentul în care se va reajunge la un moment dat sau altul la uh, o soluție pragmatică și, se va, și va exista uh, o voință politică. Uh, când m-am dus acum aproape 5 ani în Palestina, am declarat că acest conflict se poate rezolva. Încă cred în asta, pentru că uh, parametrii internaționali sunt foarte clari, dar fără voința politică a partidelor și în lipsa unui consens internațional pe care astăzi nu-l avem, uh, nu văd cum acest proces ar putea să ducă uh, la ceva care să semene cu uh, soluția cu două state și dacă nu avem așa ceva pentru noi, eh, ea nu este o soluție și izraelienii știu asta, palestinienii știu acest lucru, toată regiunea o știe. Deci, ca prieten a Israelului, ai Palestinei, ai acestei regiuni, eh, și mă refer aici și la o eh, inițiativă arabă pe care continui să o cred ca fiind o bună bază de uh, plecare, de negocieri. În aceste condiții, Uniunea Europeană consideră în continuare că este în interesul tuturor părților din regiune să continue să nu oculteze această idee cu cele două state, să permită acestei soluții să revină în discuții și este vital acest lucru și pentru securitatea Israelului. Am mai spus-o în această, în această aulă. Cred că mă opresc aici. Uh, doamnă, domnule președinte, și uh, aștept să trecem la următorul punct de dezbatere. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă înalt reprezentantă. Acum închidem această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume declarația Consiliului și a Comisiei și înalte reprezentante pentru politică externă, vicepreședinta Comisiei Europene, Federica Mogherini, în legătură cu situația din Sudan. Aveți din nou, doamnă, cuvântul. Thank you, Mr. President. The people... Mulțumesc, domnule președinte. Sudanezii cer schimbare. De patru luni demonstrează din cauza creșterii dramatice a bunurilor esențiale, dar, în primul rând, și pentru pace, libertate și justiție. Imaginea unei uh, fete din Sudan uh, îmbrăcată în alb, pe, uh, care se dădea în picioare într-o mașină și vorbea mulțimi, a devenit un simbol. Acum se spune că este statuia libertății din Sudan. Ex- exprimă aspirația uh, sudanezilor de libertate. Noi dorim ca poporul sudanez să reușească, să li se fie auzit apelul la libertate și să se pună capăt suferințelor lor. Armata Uh, sudaneza a preluat puterea și uh, uh, al-Bashir este în arest la domiciliu. El a fost condamnat de curți internaționale și am cerut repetat să se execute acest mandat de arestare și a, s-a anunțat o tranziție de 2 ani sub supravegherea Consiliului Militar. Acest anunț a fost respins rapid de protestatari și de partidele de opoziție care au cerut garanții concrete că va avea loc o tranziție civilă mult mai rapidă. Noi am sprijinit această solicitare și am spus că un Consiliu Militar nu ar putea oferi soluții la solicitările oamenilor și am cerut uh, ca un guvern de tranziție civil să preia puterea în ultimele zile, Consiliul uh, Militar a încercat să dea dovadă de bunăvoință. Șeful acestui Consiliu a fost schimbat, șeful serviciilor militare și-a dat demisia și unii deținuți politici au fost eliberați. Această schimbare este un semnal că s-ar putea să fie loc de negocieri. Este clar că, fără o tranziție reală, criza din Sudan riscă să continue. Pentru a preveni acest scenariu, puterea trebuie să fie cedată unui guvern de tranziție civil. Astfel să deschide calea spre un proces politic credibil și inclusiv pentru a răspunde solicitării uh, sudanezilor uh, de, reforme politice și economice. În primul rând trebuie să se prevină noi violențe. Ne bucurăm că s-a ridicat încetarea uh, focului uh, uh, mm, și uh, starea de necesitate și de asemenea e nevoie de alte măsuri de construirea încrederii, um, cum ar fi eliberarea deținuților politici. Forțele de securitate trebuie să răspundă pentru abuzurile din ultimele săptămâni și luni. Aceste măsuri ar crea mediul potrivit pentru negocieri politice, um, astfel toate partidele, inclusiv uh, uh, Consiliul Militar de Tranziție, Asociația Politică din Sudan și alți actori să coopereze de bună credință. E important ca opoziția să rămână unită în acest moment critic. Închei făcând referire la faptul că în declarația noastră, în poziția noastră de săptămâna trecută, am făcut referire la poziția președintelui Comisiei uh, Uniunii Africane și astăzi sprijin poziția Uniunii Af eh, Consiliului de Pace și Securitate a Uniunii Africane, în care a cerut ca puterea să fie cedată unor autorități civile în următoarele două săptămâni. Și aceste autorități civile, după ce se vor instala, să asigure un eh, proces de consultări pentru a se cădea de acord în legătură cu condițiile tranziției spre alegeri libere, ca și partenerii noștri africani, dorim ca această tranziție să fie gestionată de civili. Deci sprijinim solicitările Uniunii Africane și poziția acesteia ca și în legătură cu multe alte situații. Atâta timp când nu se întâmplă acest lucru, atâta timp când tranziția nu este gestionată de civili, Uniunea Europeană nu va recunoaște legitimitatea Consiliului uh, Militar de Tranziție. Dar imediat ce va avea loc o tranziție civilă, Uniunea Europeană va fi gata să Uh, ofere sprijin politic și economic. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă înaltă reprezentantă. În numele grupului PPE are cuvântul domnul Țeler. Te rog, Joachim. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou, Africa a început să se miște în Algeria și în Sudan, oamenii protestând pașnic și cu curaj au uh, obținut ceea ce părea imposibil înainte, și anume au determinat doi dictatori să se retragă. Dar oamenii vor mai mult vor să, aib, să se bazeze pe principii democratice și să-și construiască astfel societatea. Toată lumea știe cât este de greu să obții asta. Asta după zeci de ani de dictatură și încălcări asupra drepturilor omului în propria țară. Și totuși, situația din Sudan este în continuare foarte fragilă. Nimeni nu știe dacă structurile militare din țară vor găsi calea civilă înspre o, um, formarea guvernării din, trebuie trase învățămintele din uh, trecut. E nevoie de o poziție coerentă a tuturor statelor membre uh, sub egida în alte reprezentante și în cooperare cu Uniunea Africană. Forțele civile din Sudan trebuie astfel susținute, în așa fel încât din Sudan să nu rezulte o a doua Libie. În al doilea rând, trebuie liberați deținuții politici și apoi minoritățile oprimate până acum trebuie să primească drepturi de autonomie. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum în numele socialiștilor și democraților, Enrique Guerrero Salom. Președinte, gracias. Señora alta representante. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentantă. Iată, ne confruntăm cu așteptări de, schimba, de schimbare. Schimbare cerută de populația din Sudan, mai ales de femei și de anumite părți ale societății care reprezintă capacitatea acestei țări de a merge înainte. Da, această situație de 30 de ani de guvernare autoritară se adaugă unei situații de crize umanitare majore. Aproximativ 7 milioane de oameni se află într-o situație de risc, riscă foametea în această țară. Există peste 2 milioane de deplasați interni și peste 1 milion de refugiați din țările vecine. Toate aceste lucruri se întâmplă într-un context în care Eritrea, Etiopia, Sud-Sudanul, Somalia, Djibouti reprezint, sunt țări care se confruntă cu criza umanitară cea mai mare din lume. Deci, în total, vreo 20 de milioane de persoane se află într-o situație de necesitate absolută. Și acestei populații trebuie să îi aducem un răspuns, să oferim ajutor umanitar, dar mai ales să oferim un regim stabil și pace. De aceea grupul meu sprijină poziția Comisiei și de înalta reprezentantă, aceea de a sprijini o tranziție civilă, de a nu recunoaște un guvern militar și um, de a insista ca Bashir să fie adus în fața curții internaționale și să permită medicilor uh, și ajutorul umanitare să ajungă celor care au, la cei care au nevoie de acest ajutor. Mulțumesc în numele grupului ALDE, are cuvântul doamna Șache. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentantă, dragi colegi. Populația Sudanului uh, are în medie 19 ani, uh, tineretul, deci tineretul care își face auzită vocea, cum ar fi Ala Sala, uh, un lider pe care l-ați menționat și al-Bashir a fost un dictator și, condam- și condamnat pentru crime împotriva umanității, împotriva poporului sudanez. El a fost pe bună dreptate îndepărtat. Trebuie să ne amintim mai multe lucruri. În primul, primul rând că uh, nu putem să uităm uh, că e nevoie de sfârșitul corupției și nu trebuie să uh, promovăm doar interesele pe termen scurt ale Europei, cum ar fi cele pentru migrație, și să uh, scăpăm din vedere interesele uh, africanilor, mai ales celor tineri uh, de pe acest uh, continent. continent. Uh, instituțiile civice, societatea civilă au fost uh, încătușate, resursele au fost uh, furate, aparatul de securitate și-a făcut uh, treaba. Pentru a evita un scenariu libian, trebuie să investăm în democrație și pace și să nu permitem armatei și polițiilor și milițiilor să ocupe acest vid și să îi uh, recruteze pe uh, tineri. Așa cum s-a spus în New York Times, am tăiat capul, dar uh, corpul încă mai este acolo. În orice caz, vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut, doamnă înalt reprezentant avem nevoie de dumneavoastră mai mult ca oricând, ca în ultimii cinci ani și vă urez foarte mult succes. Mulțumesc foarte mult. În numele GUE Engele, doamna Vergia. Am ezitat mult ce urma să spun această, în această dezbatere cerută de Guengel pentru a sprijini poporul sudanez și pentru a ne exprima solidaritatea, mai ales cu aceste mii de femei sudaneze care manifestă pașnic uh, non-stop din 19 decembrie, în ciuda represiunii zicilor de morți și miilor de arestări. De multe ori, știți, doamna înaltă reprezentant, am denunțat aici relațiile Uniunii Europene cu dictatura lui Omar al-Bashir, dar uh, nu mai avem timp acum sau e prea devreme pentru a judeca trecutul. Trebuie să ne gândim la viitor. Dincolo de a cere un guvern civil, Uniunea Europeană trebuie să insiste, ca și Troica, să apară un nou guvern de tranziție. Nu guvernul militar actual nu poate fi recunoscut. Doar Rusia să Saudită și Emiratele l-au recunoscut. Um, cel care conduce acest guvern militar a fost responsabil forțelor sudaneze în Yemen. Trebuie să fie judecat ca și Omar al-Bashir și, și toți cei care sunt responsabili de crima împotriva umanității în această țară. Puteți să-i ajutați, puteți să-i ajuta poporul sudanez în solicitarea lor de schimbarea regimului, pentru că e vorba aici de stabilitatea regiunii. Mulțumesc. domnule președinte doamnă înalt reprezentant deja am uh, auzit despre schimbările masive din sudan din ultimele săptămâni al bashir a fost înlăturat după treizeci de ani sunt lideri temporari militari aflați la putere dar nu există libertatea presei prețul la alimente este unul de neatins și dincolo de orice cea mai mare, a doua cea mai mare inflație din lume. Dar poporul sudanez, în special femeile, rezistă și au aspirații și cer o schimbare reală și pe bună dreptate au rezerve față de regimul militar. Își doresc o perioadă de tranziție pentru a avea un guvern civil, asta în urma unor alegeri libere, echitabile și transparente. Uniunea Europeană și această instituție ar trebui să arate solidaritate cu uh, protestatarii pașnici, ar trebui să ne îngrijoreze perioada de tranziție și Consiliul Militar și trebuie să ne asigurăm că există presă imparțială și că există o eliminare a restricțiilor de pe internet. În altă reprezentant, în altă reprezentant, salut uh, intervenția dumneavoastră, cum că doar procesele politice credibile și inclusive pot respecta aspirațiile sudanezilor și pot genera reforme de care e nevoie. Dar întrebarea mea către dumneavoastră este, uh, care sunt mecanismele și alianțele pe care le propuneți pentru a avansa democrația pe termen scurt și dacă SAE va examina îndeaproape fluxurile financiare înspre Sudan, așa cum a făcut SUA când uh, a constatat că BNP Paribas uh, a datorat 9 miliarde de euro pentru încălcarea uh, sancțiunilor SUA în Sudan. Și, de asemenea, mă interesează faptul că um, trebuie respectate toate uh, prevederile și interdicțiile în vigoare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trecem acum la Catch the Eye și primul care intervine, Notis Marias. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Am dezbătut în mai multe rânduri despre situația din uh, Sudan. Recent am condamnat cu toții politica lui Bashir, am cerut Uniunii Europene să facă ceva pentru a pune capăt acestei situații. Era vorba de încălcarea drepturilor omului care trebuia să înceteze și trebuia să se acorde libertăți, libertate poporului uh, sudanez. Și așa cum se întâmplă, poporul s-a dus și și-a luat uh, propria libertate atât de dorită și a reușit să-l destituie pe uh, Al-Bashir, însă sunt unii care doresc astăzi un uh, guvern de sorginte militară. Uh, pentru că el a reușit să impună și uh, legea marțială. Acest guvern militar nu poate să fie un guvern de tranziție, el nu poate să rămână la putere. Trebuie așadar să se exercite presiuni foarte mari din partea UE pentru ca să se organizeze alegeri, astfel încât aceste probleme politice enorme să-și găsească o soluție, ca și problemele economice care să pună capăt atâtor uh, tulburări în regiune. Mulțumesc foarte mult, domnule Maries. Acum, domnul Castaldo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După 30 de ani, Sudanul uh, se pregătește să uh, dea foaia. Imposibilul devine posibil. Uh, Omar al-Bashir care e căutat de ani de zile pentru genocidul din Darfur, a fost în sfârșit înlăturat de la putere. Dar mobilizarea populară a rămas. Pe, manifest, s-a manifestat în continuare împotriva unui guvern militar provizoriu sudanezii se tem să recadă în ghearele unui regim despotic, ca celui al Bashir, și nu se vor opri până când nu vor fi satisfăcute solicitările mai mult decât legitime ale opoziției. Tranziție spre o guvernare civilă și să fie judecați toți liderii fostului regim pentru a se pune capăt statului lui Bashir. Aplaudăm abordarea în altei reprezentante. Doar un proces credibil și inclusiv poate să răspundă aspirațiilor poporului sudanez și va permite reformele de care are nevoie țara. Dar e necesară o transferare imediată a puterii la un, unui guvern civil. Europa trebuie să garanteze o tranziție pașnică cu toată greutatea noastră politică și economică. Nu putem să permitem recunoașterea unui guvern militar, nu putem să mai permitem să se verse sânge al unor inocenți. Mulțumesc, urmează domnul Rubich. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în Sudan este foarte important să ne preocupe obiectivele durabile de dezvoltarea mileniului. Obiectivul 2, siguranța alimentară. Obiectivul 6, apă curată. Multe boli pot fi combătute dacă dezvoltăm aici strategii și dacă utilizăm InvestEU cât mai repede posibil. Și obiectivul cu numărul 7, și anume energiile regenerabile, este relevant. Și apoi, în ceea ce privește spațiul rural, trebuie să existe IMM-uri și legă, toate legăturile necesare și cred că astfel vom pune bazele unui viitor bun care va genera stabilitate exact ca în Europa. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo. Mulțumim foarte mult pentru contribuția dumneavoastră și acum Dau cuvântul în altei reprezentante. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru sprijinul cât se poate de clar exprimat față de poziția noastră, față de activitatea noastră. Aș uh, răspunde la o întrebare specifică care a fost uh, ridicată. Uh, ce fel de strategie, ce fel de alianțe le preconizăm, noi încercăm să ajutăm uh, un proces de tranziție către un uh, guvern uh, civil și către alegeri libere și independente, așa cum am spus la început, ca de obicei și ca de obicei când pozițiile noastre sunt convergente, asta se întâmplă deseori, de altfel, principalul nostru interlocutor este Uniunea Africană, și Uniunea Africană și-a exprimat o poziție foarte clară zilele acestea, un lucru foarte important, ne uitând uh, și ceea ce au spus alți colegi, și anume că aceste schimbări din Sudan fac parte dintr-o evoluție mai amplă, o schimbare mai amplă, uh, plină de speranțe, dar și de provocări uh, într-o regiune mai vastă, e vorba de Hornul Africii, un fel de vânt al schimbării care bate și în alte țări, o ocazie niște oportunități. Uh, asta se vede și discuțiile cu Eritrea, dar sunt probleme pentru civili, uh, dar și în ceea ce privește siguranța în această regiune. În general, uh, Parlamentul dumneavoastră oferă sprijin de plin și vorbesc aici, cred că și numele Consiliului, uh, Ideea este că noi dorim să însoțim tranziția democratică, să avem un uh, guvern civil la un moment dat, să lucrăm mână-mână cu Uniunea Africană și cu țările din regiune pentru că acest lucru să poate să fie posibil, astfel încât uh, femeile și tinerii, mai cu seamă, din această țară să poată să își vadă aspirațiile îndeplinite uh, prin această, această tranziție, însă e o perioadă dificilă cu oportunități, dar și cu provocări pe măsură. De asemenea, în mod personal, aș dori să mulțumesc colegilor care au profitat de ultimele intervenții în această ultimă plenară din acest mandat pentru a-mi mulțumi. Le mulțumesc la rândul meu. A fost o plăcere să lucrăm împreună, împreună cu Parlamentul dumneavoastră și mai ales cu acei colegi care sunt foarte implicați în problemele de politică externă. Dar vom avea și uh, voturi uh, joi, într-adevăr ultima sesiune. Vom avea deci încă o dată ocazia să ne spunem la revedere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă înaltă reprezentantă. Și noi suntem foarte recunoscători pentru munca pe care o desfășurați. Vă mulțumesc că ne permiteți să conlucrăm. Am terminat cu această dezbatere. Trecem acum uh, de la declarația Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește protecția integrității alegerilor europene, mai ales când vine vorba de amenințări internaționale în domeniul uh, cibersecurității. Vreau să o întâmpin pe doamna ministru și pe domnul comisar Julian King. Eu voi prezenta această, voi prezida această parte din sesiune. Este un subiect uh, pe care îl Uh, urmăresc cu multă atenție și sunt și membru al biroului. Doamna Ciot, doamna ministru, are cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, luna viitoare alegerile europene vor avea loc într-un context politic foarte diferit decât cele președinte. Campanii de dezinformare în masă și activități cibernetice um, cu scopul de a discredita și de a submina procesele electorale din democrațiile noastre și să polarizeze societatea. Alegerile vor avea loc în toate statele membre în aceeași perioadă de patru zile. Și riscul asociat de atacurile cibernetice și dezinformarea e mare. Dacă anumite, anumite atacuri uh, ar avea succes într-un stat membru, ar avea probabil un efect de domino și ar afecta procesele democratice din celelalte 27 de state membre. Astfel, ar discredita toate și instituțiile europene. Este o perioadă foarte importantă pentru autoritățile naționale peste 50 de alegeri prezidențiale naționale, regionale sau locale vor avea loc în statele membre până în 2020. Atunci când am creat programul președinției noastre, am identificat ca prioritate nevoia de a canaliza și a sprijini acțiunile pentru a proteja alegerile europene libere și democratice. Trebuie să, să, să luptăm împotriva desinformării, și împotriva atacurilor cibernetice. Acestea au fost considerate elemente cheie ale procesului electoral. Acordăm multă importanță subiectului care s-a aflat deseori pe ordinea de zi a Consiliului European în ultimele luni. Instituțiile europene și statele membre au într-adevăr un rol important complementar de jucat, fiecare în funcție de competențele lor, pentru a proteja procesele democratice nevoie de eforturi concerta, concertate ale Uniunii Europene și statelor membre împreună cu platformele online. Reacția noastră trebuie să fie completă și să se concentreze pe dimensiunea internă și externă și toate provocările. În februarie 2019, Consiliul Statele Membre au adoptat concluzii în legătură cu asigurarea unor alegeri europene libere și echitabile. S-au bucurat de pachetul Comisiei care a inclus o propunere de legislație de modificare a regulamentului european privind partidele și fundațiile politice, care între timp a fost adoptată de colegiuitori și s-au bucurat de planul de acțiune comun de luptă împotriva dezinformării. Stimați deputați, profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru buna cooperare care a permis adoptarea rapidă a noilor legi, noilor reguli pentru a preveni proasta folosire de um, partide și fundații politice ale datelor personale în alegerile europene. Concluziile Consiliului au avut o abordare completă pentru a proteja alegerile europene de atacuri cibernetice și campanii de dezinformare dinăuntru și din afara UE o abordare completă este motoul nostru. Nu dorim să lăsăm goluri sau posibile acțiuni deoparte. Toți actorii trebuie să fie conectați. Pentru a atinge aceste obiective, în concluzii s-au identificat acțiuni care au fost puse în aplicare în ultimele luni. Au avut loc reuniuni regulate a rețelei de cooperare pentru alegeri, în care statele membre discută despre bune practici și identifică provocări. S-a creat, s-a lansat sistemul de alertă rapidă în care punctele de contact din statele membre comunică rapid um, informații legătură cu campaniile de dezinformare. De asemenea, comunicări în legătură cu politicile și valorile europene, lupta împotriva amenințărilor la adresa ecosistemului uh, media, promovarea Uh, conștientizării în rândul publicului pentru a proteja integritatea procesului electoral împreună cu sectorul privat și societatea civilă, evaluarea evaluărilor, um, evaluarea amenințărilor cibernetice și apărarea integrității sistemului electoral. Și în urma recomandărilor din compendiul privind securitatea tehnologiei alegerilor, S-a făcut un apel ca platformele mediilor sociale să investească în modalități uh, de a controla acțiunile online legate de alegeri. A existat un apel pentru uh, punerea în aplicare a practicilor comune și s-a promovat cooperarea cu actorii internaționali relevanți. Pentru a contribui la lupta împotriva dezinformării, mm, președinția a lansat un exercițiu de mapping pentru a identifica acțiunile de la nivel național care au demonstrat eforturile semnificative ale statelor membre pentru a lupta împotriva dezinformării. Soluțiile oferite de delegații vor forma baza unui raport de sinteză care va fi util în discuțiile despre calea de urmat și după alegerile din 2019 și Consiliul va discuta în iunie despre aceste um, perspective. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă ministră, și acum dau cuvântul domnului comisar Julian King. Vă rog. Uh, Domnule președinte, stimați eurodeputați, este într-adevăr o dezbatere la timpul potrivit. Mulțumesc că ați programat-o. Se apropie cu mare viteză alegerile europene și suntem practic pe ultima sută de metri, cum s-ar zice când e vorba de asumarea unor măsuri pentru a ne asigura că alegerile acestea sunt sigure. Ce am făcut? E... Am auzit deja uh, am, au fost trecute în revistă câteva din lucrurile pe care le-am întreprins în ultimele șase luni. Am uh, analizat situația cibersecurității, am discutat cu experți în domeniu, cu experți de la comisiile electorale, în așa fel încât să avem o rețea electorală cu schimburi de bune practici, cu promovarea cooperării pentru a securiza mai bine alegerile europene. Avem un sistem de alertă rapidă între instituțiile europene și statele membre, în așa fel încât să detectăm și să rezolvăm problemele, programele coordonate de dezinformare. Am lucrat împreună cu această instituție, cu eurodeputații, cu partidele politice, în așa fel încât să sensibilizăm lumea față de publicitatea politică online și să îmbunătățim siguranța sistemelor electorale. Am avut și un atelier împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, în Parlament, tocmai în acest sens. Mai devreme, în această lună, am uh, făcut un exercițiu tabletop pe cybersecurity împreună cu Parlamentul European, cu statele membre cu agențiile pentru securitate cibernetică, tocmai pentru a verifica cât de sigur suntem în fața unui atac cibernetic și a participat și a deschis reuniunea colegul și vicepreședintele Viland. Am văzut uh, cum marile platforme internet uh, subscriu la codul nostru de conduită vara trecută, care a fost consolidat și cu planul nostru de acțiune în ceea ce privește rezolvarea problemei uh, dezinformării din decembrie. În baza acestui cod, și în baza planului de acțiune, platformele lună de lună fac o raportare cu privire la progres, cum rezolvă problema dezinformării, mai ales dezinformarea în plan politic. Și recunoaștem că, într-adevăr, sunt progrese. Dar, iată, aceste rapoarte au fost fragmentare și în continuare se arată că, cel puțin în anumite domenii, eforturile lipsesc. Există progrese credibile, de exemplu în ceea ce privește transparența publicitară în plan politic, dar platformele trebuie să-și îmbunătățească scrutinul independent, să existe fact-checkers, să existe uh, cercetători, să existe o implicare a societății civile. Nu vrem ca platformele acestea să uh, acționeze doar ele singure. Vrem să existe mai mare acțiune față de bot și față de conturile false. Vrem să existe corecturi mult mai rapide, de exemplu, prin programul pilot, uh, cum ar fi Correct the Record. Este o inițiativă care a fost uh, aplaudată de societatea civilă și acum uh, vedem care sunt ultimele rapoarte ale platformei cu privire la ce fac ele în luna martie, ce au făcut în luna martie, mă scuzați, vom publica o evaluare în zilele ce vor urma. Într-un fel, este un ultim efort în niște domenii în care putem să avem realist vorbind un impact asupra combaterii dezinformării în avansul alegerilor europene. Ultimele rapoarte, într-adevăr, par să sugereze că s-au mai ținut progrese, de exemplu, în ceea ce privește transparența pentru publicitate politică și în ceea ce privește publicitatea în general, dar mai sunt în continuare câteva chestiuni pendinte. Nu în ultimul rând, subliniez faptul că siguranța informatică a statelor membre cu echipele de răspuns și de reacție rapidă vor mai întreprinde un exercițiu comun uh, de integritate în fața cibersecurității la jumătatea lunii mai. Va fi o ultimă oportunitate ca să testăm cât de robuste sunt măsurile de cibersecuritate și asta în uh, avansul alegerilor europene. Mai există un subiect pe care doresc să îl menționez în acest context, iarăși un subiect pendinte care ne preocupă în contextul platformelor și cu atât mai mult cu Facebook. Decizia Facebook de a nu permite publicitate politică transfrontalieră. Știu că asta a ridicat îngrijorări în această instituție e, cum spunea președintele Juncker în schimbul de scrisori cu președintele Tajani a fost o decizie pe care a luat-o Facebook. Nu există nimic în codul de conduită care să limiteze uh, aceast, acest tip de publicitate doar la un singur stat membru. Sigur că ține de Facebook să respecte legea. Ține iarăși tot de Facebook să hotărească cum anume fac asta. Și în această situație, decizia pe care au luat-o cei de la Facebook, interpretarea pe care au conferit-o respectării normelor electorale naționale, a ridicat într-adevăr semne de întrebare și ne-a îngrijorat la nivel instituțional european E vorba de comunicarea eficientă la nivelul partidelor politice în avansul alegerilor europene. S-a discutat la conferința președinților săptămâna trecută și cu satisfacție vă spun că secretarul general al acestei instituții, Consiliul și Comisia au trimis o scrisoare înspre Facebook, subliniind în continuare foarte clar îngrijorările noastre și cerând Facebook să își revizuiască abordarea în acest domeniu și asta de urgență. Vom avea oportunitatea de a mai uh, discuta și în direct cu Facebook pentru că va avea loc o reuniune cu cei de la Facebook în viitorul apropiat. Domnule președinte, chestiunea securității electorale nu va dispărea însă după 26 mai. Este cum am mai auzit, alegerile continuă. Cu siguranță vor mai fi alegeri în Europa și asta săptămânal, deci trebuie să ne continuăm eforturile pentru a proteja alegerile și viețile politice în această epocă digitală. Prin urmare, vor exista discuții la Consiliul European în iunie cu privire la o evaluare inițială despre cum au decurs alegerile europene, ce învățăminte să tragem în urma acestora și totul în baza unui raport pregătit de președinție, de comisie și de altă reprezentantă, va fi o oportunitate să privim înainte, să tragem învățăminte necesare și să stabilim o strategie a viitorului. Și cu privire la ce se întâmplă între acest moment și sfârșitul lunii mai, eu cred că ar trebui să discutăm despre cum să reacționăm, cum să învățăm și cum să luăm pas, pașii necesari pentru viitor. Vom revizui și codul de practică mai târziu în decursul anului, să vedem dacă nu cumva trebuie să facem mai mult pentru a consolida transparența în jurul activității platformelor online în spațiul politic. Aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi nu este o provocare doar pentru următoarele câteva săptămâni. E o provocare care nu o să dispară. Trebuie să menținem uh, această presiune pentru acțiune imediată în avansul alegerilor europene, dar trebuie să privim un pic dincolo de asta, în așa fel încât procesele democratice să rămână la fel de robuste cum avem de altfel nevoie de ele să fie. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum, în numele PPE, dau cuvântul doamnei Hübner. Yes. Thank you, mulțumesc, domnule președinte vreau să mulțumesc atât consiliului cât și comisiei pentru angajamentul puternic uh, pe care îl demonstrează aici. pentru noi alegerile sunt foarte importante în democrație a compromite aceste alegeri din pricina amenințărilor cibernetice poate să ducă la o catastrofă pentru democrația europeană. Europenii sunt din ce în ce mai uh, interesați, conștienți de aceste riguri. Un uh, eurobarometru recent a arătat că 61% dintre europeni sunt uh, îngrijorați de o posibilă manipulare a alegerilor europene prin operațiuni cibernetice. A lupta împotriva acestor amenințări și pentru un mediu online sigur e nevoie de o abordare europeană omogenă, dar și de cooperare internațională. În acest context, a modifica regulamentul privind uh, statutul fundațiilor și partidelor politice europene și finanțarea lor um, în contextul condamnării campaniilor de dezinformare folosirea cu prudență a partidelor, a datelor personale și condamnarea partidelor și fundațiilor care sunt supuse uh, acestor tentații uh, sunt acțiuni importante precum și uh, inițiativele Comisiei în acest sens prin conștientizarea statelor membre. Toate aceste lucruri pot să-i ajută pe cetățenii europeni să facă pol- alegeri politice într-un mod sigur, la alegeri sigure, transparente și și corecte. Mulțumesc foarte mult, domnul Claude Moraes, în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc comisarului pentru măsurile luate. A făcut multe, dar este un subiect foarte dificil. Interferența în alegeri a fost dovedită, se întâmplă și se va întâmpla din nou și există un sentiment de urgență aici atunci când Comisia a răspuns apelurilor Parlamentului și a creat un cod de conduită în cazul uh, știrilor false online și a publicat un cod de conduită privind dezinformarea, am ne-am uitat la progresele făcute și am văzut că pe Facebook există încă 116 milioane de conturi false pe platforme și nu putem lupta împotriva dezinformării dacă nu folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție. Nu e vorba doar de Facebook, e vorba și de Google și de Twitter. Știm că Comisia va acționa în continuare și trebuie să sprijinim. Dar e vorba de acțiuni offline ca și online. Nu e vorba doar de securitatea cibernetică. Online am cerut să există o responsabilitate în cazul algoritmilor și am cerut transparență ca să ne putem proteja împotriva manipulărilor și pentru a proteja procesele electorale de, um, de um, ingerențe din străinătate. Offline avem nevoie de reguli privind transparența în legătură cu finanțarea, respectarea perioadelor de rezervă, uh, timp de antenă egal pentru candidați, interzicerea profilurilor, uh, profilărilor online și Um, să fie îndepărtate conturile false. Dragi colegi, eforturile offline și online sunt importante, dar trebuie să ne asigurăm că înțelegem că Directiva pentru Protecția Datelor nu este singurul model de protecție. Trebuie să ne asigurăm că drepturile cetățenilor și protecția utilizatorilor uh, este asigurată. Trebuie să ne gândim ce facem cu Facebook în urma um, scandalului Cambridge Analytica, folos să folosim toate instrumentele pe care le avem în UE dragi colegi, reglementează trei puteri în lume, China, Statele Unite și Uniunea Europeană. Eu sunt în Uniunea Europeană și doresc ca Uniunea Europeană să acționeze împotriva interferențelor străine. Ce e mai important decât asta acum înainte de alegerile europene? Mulțumesc, dragă Claude Moraes. Ai o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Etheridge. Accepti întrebarea? Mă gândesc. Bine. Vă rog, puneți-vă întrebarea. Mulțumesc, Claude. Nu e o întrebare ostilă. Ne cunoaștem și știu că ești un om rezonabil. Nu vezi că, în ciuda ceea ce ai spus în discursul tău, pot înțelege multe din ceea ce ai spus, dar nu vezi că există un pericol atunci când aceste instrumente sunt puse în aplicare de la nivel de stat de guvern, că însăși libera exprimare să fie uh, limitată, mai ales online? Spune-mi, te rog, ce crezi? Mulțumesc! What I said at the beginning, I... Știu că comisarul va fi de acord cu mine în intervenția sa finală. Nu e vorba doar de libera exprimare, care este lucrul cel mai valoros pe care îl protejăm. E vorba de interferență în alegerile noastre suverane din partea unor puteri străine. S-a dovedit că s-a întâmplat acest lucru în alegerile prezidențiale din 2016 și referendumul pentru Brexit. Nu e doar uh, o bănuială, s-a dovedit această interferență și multe lucruri, cum ar fi libera exprimare, nu mai sunt asigurate. Acesta este răspunsul meu. Și pentru mine e la fel de importantă libera exprimare ca și pentru tine, dar trebuie să asigurăm integritatea alegerilor prin aceste controle online și offline. Dacă nu, nu vom avea nimic. Mulțumesc. În numele grupului ECR urmează doamna Fotiga, vă rog. Information techniques, technology tehnologia informației operațiunile de influențare au fost folosite de rusia împotriva vestului și asta deja de multă vreme inclusiv în alegeri. În ce scop? Pentru a submina încrederea în democrație, pentru a exacerba diviziunile existente, pentru a distorsiona adevărul și pentru a amplifica niște uh, fire narrative prietenoase Rusiei. Astăzi a fost încheiată a treia lectură în Duma cu privire la actul juridic care izolează internetul rusesc de restul lumii. De ce? Trebuie să învățăm cât mai repede cu putință pentru securitatea noastră și pentru securitatea rușilor de ce s-a întâmplat asta. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum numele ALDE, Pavel Telicca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, domnule comisar. Nu o să repet ceea ce ați spus dumneavoastră. S-au spus multe lucruri care sunt uh, reale, la care putem să subscriem. Într-adevăr, S-au făcut uh, progrese în acest sens uh, și, așa cum a spus și domnul comisar, mai rămân uh, eforturi de făcut. Cu siguranță, nu vreau să fiu repetitiv, dar aș, spus, aș spune totuși că ar trebui să mă întorc la ideea că, deși s-au făcut multe lucruri și mai sunt multe lucruri de făcut, mai rămân lucruri care trebuie, pe care trebuie să le înțelegem Aș face o paralelă cu negocierile privind uh, legea privind uh, securitatea cibernetică recente, pentru că și viața cetățenilor noștri este importantă, așa cum e importantă siguranța pe internet. Și, doamnă ministru, ați spus uh, un lucru important, numai ce, Uh, și anume că această securitate cibernetică este importantă, dar nu văd că statele membre chiar să înțeleagă acest lucru. Nu cred că înțelegem cu adevărat care este importanța amenințărilor cu care ne, ne confruntăm acum, fie că e vorba de alegeri europene, fie că e vorba de viața de zi cu zi uh, s-ar putea uh, să nu înțelegem că calul troian este deja în Uniunea Europeană. Asta este realitatea. Într-adevăr, pe plan legislativ, uh, dar și pe alte planuri, am reușit să progresăm când vine vorba de siguranță, de securitatea noastră, dar și când vine vorba de alegerile europene. Dar ce trebuie să facem, și așa știe și domnul comisar, pentru că am dezbătut recent asta acum câteva săptămâni, avem nevoie într-adevăr de o schimbare de mentalitate. Aceasta este realitatea. Suntem într-o lume care sau în, niște elemente ostile, nu e vorba de a combate asta cu arme, ci cu alte instrumente uh, Trebuie să recunoaștem acest lucru și să fim coerenți și consecvenți în eforturile noastre, nu numai înainte de legile europene. Dacă nu facem asta, vom fi uh, atacați și vom fi afectați foarte mult. Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele GUE Angele, do doamna Matiaș. Un problem mult complex. Mulțumesc. Subiectul este unul foarte complex. Știrile false și interferențele în alegeri implicarea în alegeri din exterior uh, sunt uh, atacuri, la, mm, sau reprezintă atacuri uh, la adresa securității cibernetice, dar nu numai. Noi dorim să apărăm libertatea informației și să-i protejăm pe ziariști. Dacă nu, informații neverificate vor fi diseminate mult mai ușor vor prolifera, trebuie să luptăm împotriva manipulării interne, dar și pe Facebook. Dacă continuăm să-l felicităm pe domnul Zuckerberg pentru că a schimbat regulile de securitate pe Facebook, fără a acorda atenție dificultăților concrete, uh, ne vom confrunta cu probleme în campanie. Trebuie să sprijinim educația digitală și să-i apărăm pe ziariști. Büchner. Mulțumesc, urmează domnul Büchner. Vă mulțumesc. Când discutăm despre protecția alegerilor noastre libere, echitabile și secrete în era digitală, Iată că în calitate de legiuitori suntem foarte la început de drum. Acțiunile noastre vin foarte târziu și sunt doar niște tentative, niște tentative exhaustive, într-adevăr. Deci mulțumesc Comisiei, în primul rând, pentru faptul că și-a asumat foarte serios acest subiect. Dar eu am o problemă cu toată treaba aceasta. Avem nevoie de o potolire a tentativelor de a influența din afară alegerile noastre. Pentru asta avem nevoie de acordul cu privire la utilizarea duală. Regulamentul respectiv, până acum, este blocat de mai bine de un an la Consiliul de Ministri. Ce înseamnă asta? Că sunt niște forțe dușmănoase exterioare care pot foarte ușor să ne acceseze tehnologic, în așa fel încât, printre altele, să influențeze alegerile. Deci, rugămintea mea este insistentă înspre Consiliul de Ministri să uh, facă o deblocare a dosarului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În numele EFDD, Bill Etheridge. Mulțumesc. Trebuie să ne protejăm uh, de rușii răi care vor să controleze ce se întâmplă pe internet, care transmit uh, dezinformare, care au câștigat ei singur referendumul cu Brexitul din cauza boților, se pare. Dar nu ne îngrijorează absolut deloc faptul că, de fapt, s-ar putea astfel ajunge la cenzură și controlul liberei exprimări. Vorbim despre putere puterea forțelor din establishment față de media uh, este fără precedent. Uitați-vă la BBC în Regatul Unit, dacă nu cumva poate cel mai mare distribuitor de conținut pe internet. Este în favoarea statului, dar nu e nicio problemă, nu e forța antieuropeană. Deci, de data aceasta, discutăm despre ceva foarte, foarte periculos. Sigur că Facebook și alții trebuie să fie controlați, dar dacă oferi statului puteri astfel, în așa fel încât să intervină în acest mod, atunci gândiți-vă un pic, cine, le fo- cine folosește aceste lucruri? Gândiți-vă la un lobbyist pro-centru, anticapitalist, antiverde, care ar lua controlul asupra Uniunii Europene. Oribil, nu-i așa? Oribilă perspectivă. Și dacă s-ar întâmpla așa ceva și dintr-o dată ar ataca libera expresie pe internet a oamenilor care se exprimă împotriva ei, ar fi inadmisibil. Este poate chiar inadmisibil să nu permitem oamenilor să se poată exprima. Mereu tot vorbim despre libertăți aici, dar ce poate fi mai important decât dreptul la liberă exprimare? În opinia mea, nu este nimic mai măreț decât acest drept. Și mulți în această Uh, încăpere sunt oameni cu care sunt în dezacord, dar aș fi primul care să mă baricadez în așa fel încât să apăr dreptul dumneavoastră la liberă exprimare, indiferent cum alegeți, apoi să vă exprimați. Mulțumim foarte mult, domnule Etheridge. Acceptați oare o întrebare din partea lui Pavel Telicica cu cartonaș albastru? Pavel, te rog. Mulțumesc că ați acceptat întrebarea. Aș fi de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește dreptul la liberă exprimare, dar în intervenția, în observația noastră, nu mi s-a părut că sunteți îngrijorat de posibile atacuri cibernetice din est sau din altă parte, cu interferențe în alegerile europene și nu numai. Întrebarea mea concretă este, împărtășiți această îngrijorare și dacă da, cum ați aborda-o dumneavoastră, cu ce mijloace, în așa fel încât să contracarați și să minimizați riscul? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare, este una foarte bine plasată. Da, mă îngrijorează și pe mine orice interferență. Nu vreau nicio interferență externă care să împiedice alegerile libere, dar trebuie să alegem între risc, nu așa, viața este plină de riscuri, riscul de a renunța abilitatea ca oamenii să se exprime liber și să-și exprime opiniile și riscul ca statul se erodeze înspre totalitarism. Eu ales riscul, dar accept faptul că trebuie să facem tot posibilul în așa fel încât să evităm agenții străini. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În numele ENF dau cuvântul domnului Batten, dacă este în sală. Nu pare să fie. Dau cuvântul uh, doamnei Le Pen de la neafiliați. Doamnelor și domnilor, spune domnul Le Pen, la această tribună François Mitterrand a lansat o formulă lapidară, uh, naționalismul înseamnă război. Într-adevăr, în trecut, armatele naționale luptau între ele. Acum, uh, pericolul care administrează continentul de la Vladivostok la Gibraltar nu mai este imputabil naționalismului, sau, uh, um, ci unui fenomen mondial de dimensiuni enorme. Și teritoriul nostru este la fel invadat Uh, și pericolele la fel la mare la adresa libertății și chiar asupra viețuirii noastre. Este datoria noastră să facem față acestui pericol cu toate mijloacele necesare în Uniunea Europeană pentru că uh, Uniunea Europeană paralizează națiunile atunci când apărarea lor și capacitatea lor de mobilizare este mai necesară ca niciodată indiferent ce spun federaliștii, nu există popoare, un popor european. Adunarea dumneavoastră este aleasă de popoarele care formează Uniunea Europeană. Națiunea este cadrul moral și politic în orice țară din lume și ele se exprimă la ONU, la Organizația Națiunilor Unite deci națiunea este în continuare cadrul cel mai natural și mai eficace în care se pot apăra popoarele. De aici uh, apare sentimentul național, dragostea de țară, de față de patrie, de propria istorie, care depășește destinele individuale și garantează viitorul, generațiile viitoare. Dar există o civilizație europeană extraordinară și care înseamnă că națiunile continentului trebuie să coopereze dincolo de Europa Occidentală. Populația mondială uh, a crescut în 50 de ani de la 3 miliarde la 8 miliarde. A crescut exponențial și a declanșat un fenomen migratoriu de proporții și observăm azi doar începutul lui. Riscă uh, să mm, depășească capacitățile continentului european care e în deficit democratic. Se creează o diferență enormă între nevoi și producție în lume. Mizeria în lume apare sau face Europa să arate ca un Eldorado, dar nu mai este un Eldorado, nu este decât uh, pluta meduzei care um, nu ar uh, rezista noilor veniți. Europa devine uh, incapabilă să se mobilizeze, paralizează energiile naționale care ar trebui să mobilizeze popoarele. deputați care au ați rămas orbi, surbi și muți, posteritatea uh, o să vă condamne. Mulțumesc.